oameni.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 protokół wczorajszego posiedzenia. Czy są uwagi? Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost distribuit. Dacă nu există observații, procesul verbal va fi adoptat. Și acum continuăm cu ordinea de zi. Urmează o declarație a Comisiei, Planul de Investiții Sustenabile, Fondul pentru o tranziție justă și foaia de parcurs pentru o Europa Socială. Aș dori să vă aduc aminte că pentru a lua cuvântul, pentru a participa la procedura intervențiilor prin cartonașul albastru, puteți să faceți acest lucru în, respectând pro, procedura tradițională sau prin intermediul uh, procedurii electronice. Și acum, vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, va lua cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președin, președintă, stimați membri. Luna trecută, la 10, zi, uh, la 10 zile după ce a fost investită, Comisia Europeană a venit în fața Parlamentului pentru a prezenta pactul ecologic european, răspunzând milioanelor și milioanelor de cetățeni care cerau acțiuni astfel încât Europa să devină primul uh, bloc neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Acum, după patru săptămâni, prezentăm pachetul financiar care va susține acest uh, obiectiv. Un plan de investiții um, care să profite de toate oportunitățile aduse de pactul uh, ecologic și un mecanism pentru o tranziție justă care să reprezintă oportunitatea pentru ca toți cei care se confruntă cu aceste provocări să ni se alăture. Valti se va referi la planul de investiții pentru pactul ecologic. Eu o să încep cu mecanismul pentru o tranziție justă. Noi transmit, uh, transmitem un mesaj, un mesaj minerilor din Asturias, din, uh, din uh, Silesia, um, um, fermierilor din Irlanda, tuturor europenilor. Știm că vă confruntați cu o cale mai abruptă pentru a ajunge la neutralitate climatică și știm că perspectivele de viitor pot fi unele dificile și acest mecanism a unei justiții uh, juste cu cel puțin 100 de miliarde de euro reprezintă uh, promisiunea Uniunii Europene de a fi alături de dumneavoastră în această tranziție și propunem trei piloni în acest sens. 7,5 miliarde de euro, fonduri europene proaspete, pe lângă uh, propunerea făcută de Comisia Europeană în viitorul uh, buget european, în uh, în uh, fondul unei pentru o tranziție justă, ce 7,5 uh, miliarde de euro, care vor duce printr-un efect de pârghie la până la 40 de miliarde de euro în sprijinul întreprinderilor de a crea noi locuri de muncă, pentru a sprijini investițiile în energiile curate și recom- uh, și transformarea infrastructurilor industriale. În al doilea rând, vom oferi un acces dedicat Uh, în InvestEU, mai ales pentru uh, tranziția justă. Acest lucru va mobiliza fonduri private de până la 45 de miliarde de euro pentru ca regiunile să uh, poate să creeze noi afaceri care să înlocuiască pe cele care polează mai mult. Dacă uh, sectoarele industriale doresc să contribuie la neutralitatea climatică, se vor bucura de sprijin din partea noastră prin investiții. Și în al treilea rând, uh, niște credite speciale de la Banca Europeană de Investiții, garantate de la bugetul european pentru autoritățile locale, pentru autoritățile regionale, pentru finanțarea unor proiecte ecologice, pentru ca oamenii, de exemplu, să-și izoleze casele creditele mai uh, înlesnite vor fi utile și pentru familiile mai uh, sărace care se bazează pe încălzire cu lemne și cu cărbune pentru a trece de iarnă și vom uh, furniza sprijin tuturor acestor proiecte și în platforma pentru o tranziție justă toate aceste acțiuni se vor regăsi împreună. Suntem într-o situație de urgență. Um, Parlamentul înțelege acest lucru și Parlamentul a venit, ide- a venit cu ideea unui asemenea fond care să financeze tranziția uh, justă și preconizăm ca și Um, Consiliul să fie alături de noi. Invităm statele membre să identifice regiunile care au nevoie de aceste fonduri de sprijin practic, să lucreze cu, împreună cu Comisia la un plan concret de transformare. Va fi un efort colectiv la care vor participa regiunile, autoritățile locale, partenerii sociali, industriile și reprezentanții societății civile. Toată lumea trebuie să participe. Această schimbare trebuie să fie asumată pe plan uh, local, astfel încât cetățenii să o poată sprijini. Stimați uh, eurodeputați, știm că această sumă de 100 de miliarde de euro nu este decât un început. Echitatea mm, depășește um, acest fond. Schimbările climatice afectează toate, um, întreaga uh, societate. Și toată lumea, mai ales cei mai vulnerabili, ar trebui să profită de pe urma acestei tranziții. Echitatea va marca uh, toate propunerile pe care le facem în, în pachetul ecologic. Ne dorim uh, mașini care sunt ecologi, uh, ecologice și care uh, pot fi și uh, plătite de cetățenii normali dorim să reducem numărul deceselor premature cauzate de poluarea din orașele noastre. Stimați membri, dispunem de tehnologiile uh, de voința necesară pentru ca pactul ecologic european să devină o realitate și uh, dorim ca nimeni să nu rămână în urmă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Tot în numele Comisiei are acum cuvântul domnul Dombrovskis. Onorați deputați, Acordul uh, ecologic european ne-a um, conturat uh, ambiția de a face Europa un uh, continent neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050. Trebuie să reușim, pentru că datorăm acest lucru cetățenilor noștri și generațiilor viitoare. Planul de investiții uh, pentru Europa sustenabilă, care a fost adoptat astăzi de comisie, dă viață acestui angajament și acordă și finanțarea necesară. Una, unul dintre punctele forte ale acestui plan este că creează politici instrumente noi. Autoritățile publice, companiile și um, um, sectorul de afaceri trebuie să gândească ecologic. Trebuie să subliniez cei trei piloni implicați în acest plan. În primul rând, finanțarea. O, mie de miliarde de euro sunt, vor fi investite în uh, următorii 10 ani. Uh, Obiectivele de mediu vor folosi jumătate din acești uh, bani. Invest EU va mobiliza aproximativ 279 de miliarde de euro din fonduri private și publice pentru investiții de mediu și ecologice. Deci acest uh, buget ecologic european va da un exemplu. Proiectele verzi reprezintă alte 14 miliarde de euro, iar mecanismul pentru o tranziție justă va ajunge la 100 de miliarde de euro pe următorul cadru financiar multianual. Bugetul european uh, va uh, finanța uh, și fondurile importante conform schemei de comercializare cu emisii, iar BEI își va crește finanțarea de la 25% la 50% până în 2025 pentru aceste proiecte ecologice. De asemenea, stabilim